Meine Damen und Herren, wir setzen die Sitzung fort. Doamnelor și domnilor, reluăm uh, sesiunea plenară și uh, vreau să vă spun că declarația scrisă în ceea ce privește uh, combaterea sclerozei multiple în Europa a fost semnată de mai mulți membri ai Parlamentului, potrivit articolul 123 din regulamentul de procedură, va fi transmisă mai departe și va fi publicată împreună cu textele aferente. Numele semnatarilor vor fi înregistrate în procesul verbal al reuniunii de astăzi. Acestea fiind spuse, mă adresez primului semnatar al uh, declarației scrise, mă declarez domnului Luhan și îi dau cuvântul, vă rog. So, Er ist nicht hier. Domnul Luhan nu este, dar eu uh, nu o să-mi schimb comunicarea. Ba nu, a sosit domnul Luhan. Vă rog, domnule Luhan, aveți cuvântul. E vorba de declarația dumneavoastră uh, scrisă. Uh, a, a întrunit numărul de semnatari. Și vă rog frumos să luați cuvântul. Well, dear colleagues, uh, I would like to thank all... Stimați colegi, aș dori să vă mulțumesc tuturor celor care ați semnat declarația scrisă numărul 20. Solicităm Consiliului și Comisiei să încurajeze o colaborare științifică legată de scleroza multiplă cu acces egal la politici de tratament și de ocupare pentru a susține implementarea formării specializate pentru infirmiere. De asemenea, dorim să încurajăm dezbaterea și acțiunea în Parlamentul European și în toate instituțiile în legătură cu bolile cronice, cum ar fi sclero- scleroza multiplă. Mulțumesc din nou tuturor! Mulțumesc și eu, spune președintele, și acum trecem mai departe la vot. Potrivit ordinii de zi, avem uh, votul uh, pe procedură simplificată. Este vorba de raportul doamnei Sartori în ceea ce privește uh, renoirea acordului cu privire la cooperarea științifică și tehnologică în plan comunitar și cooperarea cu